de răspuns oral adresată Comisiei privind trecerea la ora de vară în Europa, o întrebare de la Comisia Juri Tran și Comisiile Juri și Tran și dau cuvântul unui dintre autori, domnul Svoboda, aveți cuvântul. Vážená paní předsedající, vážená paní komisařko, závěrečení k otázce změny mezi letním a zimním časem, které se... Domnilor și domnilor, doamnă președinte, după audierea noastră privind trecerea la ora de vară în Europa, am uh, aflat clar că nu este necesară această schimbare în domeniul energiei și nici în domeniul transportului. Cercetări desfășurate de nouă universități europene recente arată că sunt multe probleme de sănătate provocate de schimbarea de oră. Cam 20% dintre europeni sunt afectați de sănătatea, de, sunt afectați pe planul sănătății de schimbarea de oră și restul de 80% nu înțeleg motivul acestei schimbări. Problemele create sunt probleme digestive, migrene, uh, Uh, probleme uh, de boli genetice, obezitate, diabet și chiar uh, infarct. Trecerea la ora de vară provoacă dificultăți fundamentale persoanelor cu autism. Cercetările arată că costurile directe și indirecte legate de aceste probleme de sănătate reprezintă 131 de miliarde de euro, ceea ce ar putea să însemne că cetățenii europeni sunt uh, foarte grav afectați de această problemă, inclusiv pe plan bugetar. Și schimbarea, ar, schimbarea acestor măsuri ar presupune schimbarea unei singure directive. Comisia Europeană a emis un comunicat de presă în care spunea că statele membre nu s-au plâns de această problemă și că nu e treaba Comisiei să se ocupe de un subiect atât de insignifiant. Oare Comisia consideră că probleme de sănătate ale 20% din europeni sunt insignifiante? Comisia nu consideră că uh, sănătatea grav afectată a cetățenilor Uniunii nu este o problemă gravă? Mi se pare că a fost un comunicat de presă scandalos. Poate că statele membre nu se plâng, dar statele nu suferă de diabet sau de depresie. În schimb, oamenii suferă și se plâng pe lângă noi, reprezentanții lor, în Parlamentul European. Este momentul ca la Comisie să se ia în serios această problemă. Sunt gata să cer Comisiei să țină cont de cercetarea celor nouă universități, dacă nu dorește să o facă, să dovedească că este eronată și să facă alte studii care să contrazică aceste rezultate. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Kramer. Doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi, dragi co colegi, aș dori să mulțumesc Comisiei Jurii și președintele acestei Pavel Sovoda, pentru această inițiativă Ambele, uh, ambele comisii, Comisia Juri și Comisia Tran, au uh, semnat această întrebare pentru că ora de vară are un impact uh, cuprinzător în Uniunea Europeană. Drept urmare, în martie 2015 am organizat o audiere comună pe marginea acestei teme și părerea experților a fost clară. Se pune sub semnul întrebării argumentul pentru a trece la ora de vară și s-au prezentat uh, impactele negative ale trecerii la ora de vară. Deci nu există niciun motiv științific pentru a avea această oră de vară. Mă dezamăgește și pe mine, la fel cum îl dezamăgește pe Pavel Svoboda, comunicarea de presă a Comisiei și refuzul Comisiei de a privi cu toată seriozitatea această temă. Argumentul inițial se referea la economisirea de energie electrică, vă puteți închipui că eu, în calit- în, ca și verde, aș susține acest lucru, însă foarte multe studii ne demonstrează că nu există niciun efect de economisire din acest punct de vedere. Din potrivă, se pare că în loc să economim, să economisim energie, risipim tot mai multă energie cu această oră de vară și ar trebui să ne gândim dacă mai are vreun rost să păstrăm acest uh, sistem. Problemele sunt foarte mari, mai ales în uh, sectorul uh, transporturilor. Șoferii sunt obosiți pentru că uh, dorm o oră mai puțin. Mersul trenurilor trebuie actualizat de fiecare dată, trebuie respectate termenele de a ajunge undeva și așa mai departe și foarte multe procese din transport și din logistica transporturilor sunt întrerupte. În Statele Unite ale Americii s-au calculat costurile orii de vară, 1,7 miliarde de euro în fiecare an, cu un efect de economisire de fapt zero. Deci trebuie să, să ținem cont de interesele cetățenilor, pentru că există inițiative în acest sens în toate statele membre. Tocmai de aceea aș dori să întreb Comisia Europeană. De ce nu analizează rezultatele studiilor științifice și din Statele Unite ale Americii cu toată seriozitatea și aș dori să întreb dacă are dovezi uh, în sensul economisirii de energie electrică prin trecerea la ora de vară și aș dori să știu dacă poziția din comunicarea de presă a fost, este păstrată în continuare de Comisia Europeană și, drept urmare, aș dori să mulțumesc încă o dată Comisiei Jurii și lui Pavel Svoboda și, adresându-mă Comisiei, aș dori să le cer să analizeze în mod echilibrat faptele și dovezile și aștept cu nerăbdare uh, răspunsul. Mulțumesc. Dau cuvântul acum Comisiei doamnei Bulț. Madam President, and, uh... Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Comisia este conștientă că deseori cetățenii cer abolirea trecerii la ora de vară. Cetățenii semnalează probleme de sănătate mai ales, dar și se întreabă dacă motivele care au dus la introducerea orei de vară de către statele membre s-au dovedit a fi cu adevărat valabile. Comisia ia în serios preocupările cetățenilor și a examinat diferite studii pe acest, studi pe acest subiect, dar aceste studii um, ajung la rezultate amestecate. Nu se poate trage o concluzie clară din acestea în ceea ce privește posibilele consecințe asupra sănătății, um, economiilor de energie, productivității uh, sau securității rutiere. Comisia nu a considerat că uh, Uh, avantajele economice uh, ale tecerilor de vare sau impactul asupra eficienței energetice asupra mm, în consumul uh, de către aparate nu a fost demonstrat. Comisia consideră că motivele care au dus la adoptarea directivei privind trecerea la adevăr în 2001 și anume pentru a asigura buna funcționare a pieței interne printr-o armonizare a orarelor este în continuare valabilă. De aceea nu vede că ar fi un motiv pentru revizuirea acestei directive în momentul de față. Merci, nous allons ouvrir euh, le débat au nom des... Și acum vom deschide dezbaterea cu declarațiile numele grupurilor politice. Mai întâi, domnul Rol, pentru PP, două minute. comisar. Doamnă comisar, eu uh, vă stimez foarte mult, dar răspunsul comisiei e o nerușinare. Realmente e o nerușinare. Sunt uh, probleme aici, probleme grave pentru oameni și dacă nu vă interesează de soarta oamenilor, nu aveți decât să spuneți în continuare, păi totdeauna a fost bine. De uh, 20 de ani Comisia nu dă un răspuns uh, adecvat. Uh, studiile pe care le prezentați sunt uh, o rușine, sunt bune de circ. Uh, la orice alt subiect, la orice altă problemă de sănătate, în Parlament se uh, creează uh, o um, reacție de indignare. Dar aici nu. Și vreau să vă întreb, doamnă comisar, și vă rog să transmiteți mai departe întregii comisii întrebarea mea. Oare nu există suficiente motive să uh, revenim la ora normală? Credeți că există vreun singur motiv să schimbăm ora de două ori pe an și să deranjăm oamenii? toți oamenii din Europa. Eu nu înțeleg de ce vrem să dăm motive ca să revenim la normalitate. Normalitatea era uh, să... Uh, normalitatea, spuneți dumneavoastră, este să uh, dăm, mutăm ora de două ori pe an, pur și simplu fără motiv. Dați-mi un singur motiv pentru care acest lucru este bun. Nu există niciun motiv, că dacă ar fi, aș fi de partea dumneavoastră. Comisia dumneavoastră de ce face atâtea reglementări? Noi vrem mai puține reglementări. Ce înseamnă asta să schimbe ora de două ori pe an când nu are niciun sens? Dacă ar avea sens, ați avea un argument. Da, e clar numărul dumneavoastră. Nu aveți niciun fel de argument. În schimb, sunt uh, probleme și dumneavoastră spuneți abracadabra, gata, trecem înapoi la normalitate. Păi cum? Nu se poate așa ceva. Piața internă este un motiv foarte bun pentru noi toți, un cel. Toți vrem să avem aceleași condiții în toate țările. Sigur că vrem să avem o piață unică și aceleași reglementări în întreaga Europa. Dar eu vă rog, doamnă comisar, să luați în serios acest subiect. Când am început, cred că toți s-au uitat la mine și au zis, păi ăsta e nebun, ăsta visează. Sunt zeci de mii de persoane care depun semnături și se plâng de această problemă. Vă rog să o luați în serios. La parole... Acum de la grupul SND, doamna Regner. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vedeți, doamnă comisar, că această dezbatere este foarte pasionată, chiar dacă nu suntem atât de mulți prezenți în această sală. Însă răspunsul dumneavoastră a fost unul prea tehnic, nu, a nu ține cont de îngrijorările oamenilor, pentru că nu este vorba doar de tema pieței interne, ci de tema faptului uh, că acest uh, orar uh, de vară afectează viața fiecăruia dintre noi și în acest context, aș dori să am și o pledoarie pas- pasionată pentru desfințarea trecerii la ora de vară și la ora de iarnă, pentru că eu mă refer la oamenii care se află într-o situație dificilă și care nu au un lobby atât de puternic de partea lor. Este vorba de navetiști și de elevi foarte mulți uh, oameni se confruntă cu problema că um, calendarul școlar nu se schimbă conform uh, orarului de vară sau uh, de iarnă și atunci există probleme legate de lumina în sălile de clasă, de căldura în sălile de clasă și foarte mulți oameni trebuie să se trezească foarte devreme uh, pentru întuneric iarna. Mulțumesc, doamna Chilonan, un minut în numele Mulțumesc, doamnă președinte. Directiva privind trecerea la ora de vară um, este învechită, trebuie modificată, să punem capăt uh, la această modificare în fiecare an a orei, pentru că nu e deloc necesară. Cercetătorii arată că uh, somnul oamenilor este deranjat atunci când se schimbă ora. Acest lucru este evident, mai ales la copii. Acestora le este greu să um, se adapteze. Cercetarea a arătat că sănătatea mentală poate fi afectată, apar cazuri de depresie clar și uh, știm că în Europa cheltuim mult pentru a trata depresia. Uh, Dorește cu adevărat Comisia să impună această povară statelor membre? Să nu uităm că există și un impact asupra vieții economice din această cauză. Trebuie să notăm faptul că în Rusia au scăpat de trecerea la ora de vară de ceva vreme. Au făcut-o tocmai pentru bunăstarea oamenilor și animalelor. Dacă Rusia poate să facă acest lucru, de ce, România, de ce Uniunea Europeană <laughs> rămâne în urmă? Eu cred că putem rămâne la ora de iarnă tot anul și țara mea s-ar putea adapta la ora Europei Centrale. Madame Haut. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna La două minute în numele verzilor. Uskomatonta, että komissio vastaa. Mulțumesc. Cred că este incredibil că uh, în Uniunea Europeană se spune la o conferință de presă a Comisiei Europene că um, Comisia Europeană se ocupă doar de lucruri serioase și că acest subiect nu e suficient de serios pentru ea. Această atitudine arogantă pur și simplu nu este acceptabilă, mai ales față de subiecte care îi preocupă pe cetățeni. Ori de câte ori postez pe Facebook despre acest subiect, primesc sute de comentarii. Mi se pare că este realmente un subiect care îi vizează direct pe cetățeni. Și uh, eu mi-amintesc că când uh, copilul meu s-a născut exact când s-a schimbat ora, în 1991. Și uh, este realmente o problemă gravă. Afectează ceasul biologic al oamenilor, al animalelor, generează costuri inutile, apar uh, pericole în trafic, la locurile de muncă, în școli, în grădinițe. Trebuie realmente să se schimbe această situație. Iar uh, directiva actuală e destul de veche. Trebuie să um, aruncăm în tomberonul istoriei această problemă a orei de vară, pentru că este afectată um, economia, sunt afectate viețile oamenilor și, uh, după cum au spus colegii, dacă Rusia poate să fie pentru sănătatea animalelor și a oamenilor, de ce nu putem și noi să ne îngrijim de ea?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 studiul din uh, Marea Britanie care arată că ora de vară este mult mai benefică pentru sănătate decât ora de iarnă, eu aș spune, haideți să nu mai folosim ora de iarnă în interesul turismului, transporturilor, dar și în interesul sectorului energetic. Uh, astfel s-ar putea face mai multe economii de energie. Um, vara Uh, oamenii folosesc uh, mai mult aerul condiționat, uh, deci nu doar căldura folosește energie, ci și aerul condiționat. Deci s-a gândit Comisia la posibilitatea de a suprima ora de iarnă? Ați consultat aceste studii? Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul domnul Becker, două minute. Domnul președinte, domnul comisar, după cum puteți vedea, există o indignare transpartinică în Parlamentul European vis-a-vis -vis de faptul că Comisia Europeană nu trece la acțiuni și vis-a-vis -vis de atitudinea Consiliului și cerem o, ana- o analizare imediată a trecerii de două ori pe an, a schimbării orarului de două ori pe an. Avem nevoie de o evaluare uh, științifică profundată, bazată pe fapte, pentru că ceea ce ne spuneți dumneavoastră nu se bazează pe dovezi uh, științifice. Nu avem niciun avantaj în, dom- în uh, domeniul energetic, din potrivă avem costuri foarte mari și există nenumărate avize și studii științifice, printre altele redactate de noi uh, universități europene, de medici, de diferiți medici, care ne demonstrează toate că trebuie să ne așteptăm la riscuri mari, la costuri foarte mari și nu putem înțelege de ce nu, poate, nu pot fi uh, analizate aceste riscuri. Desigur, pe plan european există și alte teme de actualitate, migrația, locurile de muncă, însă Sănătatea oamenilor și risipirea banilor trebuie să fie și ele o prioritate pentru Uniunea Europeană. Au, uh, au crescut uh, numărul accidentelor rutiere. În săptămâna trecută, în Austria, de exemplu, s-au înregistrat mai mult, au crescut uh, accidentele rutiere cu 48%. Deci, Susțin ideea domnului uh, Juncker de a evalua la fiecare câțiva ani dacă regulile existente funcționează și dacă nu trebuie schimbate. Este un lucru care nu s-a întâmplat aici și vă rog să vă asumați res, uh, responsabilita, responsabilitatea. Domnul Le Breton, un minut. Merci. Mulțumesc. Doamnă comisar, de 40 de ani europenii schimbă ora de două ori pe an a venit vremea să revenim la un sistem de euro unică, după cum a făcut-o Rusia încă din 2011. În 24 martie 2015, la o audiere la Parlamentul European, experții au arătat că schimbarea de oră prezintă multe probleme, tulburări de somn, mai ales la copii, accidente cardiace și perturbare a uh, animalelor, mai ales a vacilor de lapte. Pe de altă parte, economiile promise de această măsură nu au fost făcute și nici numărul de accidente de circulație nu a fost redus. În aceste condiții, UE trebuie să renunțe la schimbarea de oră pentru a ține cont de așteptările a 76% dintre francezi. Eu cer să rămânem la ora de vară și nu la cea de iarnă și cer Comisiei să-i asculte pe cetățeni și să iasă din acest blocaj pe care nimeni nu-l poate înțelege. Trecem acum la Catch the Eye. Am primit 8 cereri de intervenție și începem cu doamna Zaborska. Le vom asculta pe toate. Mulțumesc, doamna președinte. Doamne comisar. Aș dori să mulțumesc colegului meu, Svoboda, pentru perseverența cu care insistă asupra um, acestui aspect. Această măsură administrativă vine din secolul trecut. Cred că a venit vremea să reevaluăm dacă argumentele valabile acum 100 de ani sau în 2001 nu mai sunt valabile astăzi. Faptul că Comisia tratează inițiativa Parlamentului pe acest subiect cu ironie mi se pare nepotrivit din două motive. Pe de o parte, administrația nu poate să-și permită să trateze o astfel de propunere a deputaților cu ironie și, pe de altă parte, este de datoria Comisiei să analizeze orice propuneri cu seriozitate. De aceea aș dori să repet întrebările colegilor mei. Doresc să cer Comisiei să acorde seriozitatea cuvenită acestui subiect. Domnul Frunzulică, un minut. Mulțumesc doamnă președinte. Aveam notițele în limba engleză, dar vă respect atât de mult încât aș dori să vorbesc franceză. În legătură cu acest subiect, dragi prieteni și colegi, știți, copiii mei pleacă la școală dimineața și pentru că se schimbă ora, copilul meu pleacă pe lumină și nu pentru neric la școală. Eu prefer ca copiii mei să meargă la școală pe lumină și nu pentru neric. În același timp, cred că trebuie să analizăm consecințele acestor măsuri și influențele, care sunt de multe ori pozitive. În același timp, vă rog să mă credeți, dată fiind situația de acum din Europa, ținând cont de migrație, de criza datoriei elene, de situația economică, de șomaj, de situația socială și așa mai departe, uh, eu consider că nu este momentul acum să vorbim încă o dată de acest subiect. Și în același timp trebuie să vă spun că nu sunt de acord cu aroganța Comisiei. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru efort, domnule Frunzulică. Domnul Marias, tot în franceză? Only Greek. Eh, chiria Proedre, Vă mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar, foarte mulți colegi au participat la această discuție, uh, una aprinsă, care ne demonstrează cât de serioasă este această problemă și eu cred că modul în care ați uh, răspuns nu se ridică la înălțimea uh, seriozității acestei teme. Ora de vară a fost introdusă în urmă cu mult timp, plecând de la premisa că va fi o evoluție, un pas pozitiv, însă studiile uh, între timp ne demonstrează contrariul. Am organizat și o audiere la Parlamentul European pe această temă și am văzut că există multe dovezi care ne arată că ora de vară are consecințe negative asupra sănătății, asupra trans- sectorului transportului, asupra uh, sectorului energetic și cred că trebuie să vă uitați la toate aceste dovezi și să le luați în serios și dacă un număr atât de mare de cetățeni transmite acest mesaj comisiei, comisia trebuie să oferă un răspuns serios. Mulțumesc, domnul Rope. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Noriu padėkoti kolegoms, kurių pas... Vă mulțumesc, doamnă Președinte doamnă comisar. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru că au pus pe ordinea de zi a Parlamentului European această temă, aș dori să vă atrag atenția asupra unui alt domeniu unde uh, schimbarea orei este importantă. Nu știu cum reușesc agricultorii și, să, și crescătorii de animale să explice vitelor că trebuie să, că s-a schimbat uh, ora. Această schimbare are un uh, impact uh, negativ și asupra animalelor, asupra ceasului biologic a acestora. Trebuie să ținem seama și de ora de orele sociale, pentru că și agricultorii trebuie să-și trimită copiii la școală și aș dori să cer Comisiei Europene să vină cu propunerea modificării acestei direct- directive. Mulțumesc, domnul Ștechovski.

Uh, având în vedere reacția dumneavoastră, m-aș mai gândi dacă aș vota pentru comisia dumneavoastră. Comisia trebuie să facă efortul în interesul cetățenilor și dacă cetățenii spun că doresc să abolească această relicvă um, a trecutului, care este absolut inutilă astăzi, ar fi trebuit să luați în serios punctul de vedere al cetățenilor. Vă rog, nu mai fiți atât de ironică, atât de condescendentă. Vă rog, haideți să luăm în serios impactul uh, trecerii la ora de vară asupra, um, cetă, uh, asupra sănătății cetățenilor. Doamna von Stock. Ja, was für... Da, ce mai dezbatere trans, la modul transpartinic se um, uh, se aprobă această măsură. E pur și simplu un subiect absolut neideologic. Ce spune stânga aplaudă dreapta, ce spune dreapta aplaudă stânga. E uh, o măsură pe care cetățenii nu o doresc și comisia vine și spune na, nu avem argumente ca să facem modificarea. Dar eu am să vă rog imediat să uh, vă gândiți ce motive are să, exi- ce motive are să existe schimbarea de oră uh, spuneți de pentru ce este necesară schimbarea de oră. Veniți cu argumente bune, pentru că ce ați spus până acum n-a fost decât o nerușinare. Madame Șoidrova. Doamna Șoidrova. Madame Șoidrova. Merci, madame. Mulțumesc, doamnă președinte. Všem colegum. Aș uh, dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru că au uh, susținut acest subiect, uh, indiferent de grupul politic din care fac parte. Eu nu aș vrea să se supere comisia, dar sincer, doamnă comisar, dumneavoastră reprezentați aici întreaga comisie și de aceea noi vă adresăm întrebări uh, la modul cel mai direct. Foarte mulți cetățeni um, au foarte multe motive Uh, să considere că este foarte importantă această întrebare a noastră și anume dacă chiar e necesară mobilizarea aceasta populară de două ori pe an, să dăm ceasul înainte și înapoi. Eu cred că e momentul să arătăm că instituțiile europene sunt capabile de acțiune și sunt capabile să rezolve rapid această problemă tehnică, pentru că Sunt mult mai multe subiecte mai importante, într-adevăr, dar vă rog să acționați rapid și să modificați directiva. Pour conclure, Monsieur Kelly. Domnul Kelly, în încheiere. Eu, uh, în ultimii ani, m-am convins tot mai mult de inutilitatea schimbării uh, orei de vară și de iarnă, pentru că se uh, grăbește sosirea toamnei și se întârzie sosirea primăverii. Însă mă bucură faptul că discutăm această temă astăzi, pentru că este vorba de un impact real asupra sănătății oamenilor. Domnul Becker s-a referit la numărul mai mare de accidente rutiere, a fost amintită și situația elevilor care trebuie să meargă pe întuneric la școală și uh, Mie mi se pare că această situație ar putea fi îndreptată fără niciun, uh, fără niciun cost. Dacă Rusia a reușit să facă această schimbare, de ce nu putem să facem și noi? Ne temem oare să recunoaștem că rușii au avut uh, dreptate? Și uh, cred că cu toții am avea de profitat dacă am face această schimbare. Nous avons conclu le catch the eye. Și astfel am încheiat uh, catch the și dau din nou cuvântul doamnei Bulț. Vă rog, doamnă Bulț. Doamnă Bulț, am încheiat um, intervențiile spontane. Aveți cuvântul. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, Aș dori să vă mulțumesc pentru foarte frumoasă dezbatere. Ați, faptul că toate grupurile sunt reprezentate pentru a discuta acest subiect reprezintă un mesaj clar. Sunt argumente și pentru și împotrivă. Doresc să vă spun că am discutat personal cu multe state membre. Le-am cerut părerea și pot să vă spun că părerile sunt împărțite. Um, nu există o opinie preponderentă ca aici. Multe studii care examinează potențialul impact asupra sănătății nu degajează o concluzie comună, foarte clară provocarea este mai mare decât dorim să vedem uneori. Da, asta sunt de acord și vă înțeleg, dar doresc să subliniez faptul că motivația mea este să păstrăm o viață piața unică și să avem o decizie unanimă pe acest subiect. O decizie la nivel european deci, deocamdată, Comisia nu dorește să propună modificări la această directivă, dar dacă mai apar noi dovezi și se prezintă o abordare mai sistemică, suntem deschiși posibilității de a reanaliza această poziție. Mulțumesc! Vă mulțumesc!